Okay, I think we have enough members to start. Uh... Colegi, cred că suntem suficienți în sală ca să putem să începem. Haideți să adoptăm ordinea de zi, văd că nimeni nu are nimic de obiectat, așa că începem direct. Comunicările președintei, mai degrabă o aducere la curent în ceea ce privește trialogul pe pachetul celor două măsuri. Nu avem un acord final pe proiectul de raport al uh, Elisei Ferreira pentru că uh, noi vrem uh, să obținem garanții mai puternice din partea Comisiei printr-o declarație în ceea ce privește doleanțele Parlamentului European. Inițial era vorba de capitolul 3 din proiectul de raport Ferreira. Sperăm să putem continua în bilateral. Vrem să vedem exact cum anume putem să progresăm. Și acum uh, avem mai întâi punctul 5. E vorba de votul cu privire la finanțele publice în Uniunea Monetară Europeană. Nu știu dacă avem nevoie de cartelă de vot pentru asta. Haideți să scoatem cartelele de vot, vă rog. Știu că Ole Ludvigson nu are cartela asupra sa.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 Ole nu are cartela, nici Edward. Avem așadar două voturi din partea socialiștilor fără cartelă de vot. Altcineva? Să începem. Mai întâi compromisul A. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AB în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral al verzilor cu privire la amendamentul 42, se adaugă and private sector. E toată lumea de acord? Bine, votăm împreună cu amendamentul oral. Aliatul 2A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, A, compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliatul 4A9 cu amendament oral, tot din partea verzilor. Toată lumea e de acord cu acesta? Da. Atunci votăm uh, cu amendament oral cu tot pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, F pentru împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm dacă doriți. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Unde a dispărut Ole? Lângă doamna Luling. Oricum, 24 la 11, eu cred că se câștig... Eu cred că acesta se adoptă indiferent uh, cum votează ceilalți doi. Compromisul J, pentru. Ba nu, e vot pe părți. Prima parte mai întâi. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm aici. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 15 la 19. Oricum, două voturi nu schimbă rezultatul, tot rămân 19 împotrivă. 92 pentru 92 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul K, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. L pentru împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru împotriva abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. 113 <clears throat> pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 114 cu un amendament oral uh, al verzilor în două părți. Toată lumea de acord cu amendamentul oral? Da. Și acum... Uh, prima și a doua parte cu amendament oral. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru alineatul 14C, 116 cu amendament oral. Toată lumea de acord cu acest amendament oral? Sau are cineva ceva împotriva acestuia? Ramon nu e de acord cu amendamentul oral uh, la amendamentul său. 116, versiunea originală, așadar, asta votăm pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Punct de procedură. Microphone. We, we are now voting. Votăm acum. Nu. Amendamentul oral a fost respins, pentru că e suficient ca un membru să nu fie de acord. Așa că votăm 116 fără amendamentul oral. E vorba de amendamentul inițial al domnului Ramon Tremosa. 116. S-a închis votul. 25 la 11, 25 la 13, de fapt, cu cele două voturi socialiste, se adoptă oricum. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. La 125. A votat toată lumea. Se închide votul. 16 la 20. Se respinge chiar dacă calculăm cu 18-20. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se respinge. 6 pentru împotriva abțineri se respinge. 7 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru Obțin, uh, uh, pentru împotriva abțineri, verificăm. Cum votează socialiștii? Închidem votul. 20-16, 20-18 de fapt. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considentul BA. Avem un amendament oral la 15, toată lumea de acord. Nimeni nu are obiecții. Deci, cu amendament oral. Amendamentul amendat, practic. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-mi dau seama. Să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Sunt confuz cei din PP. Mă întreb să ne explicați pe ce votăm, pe amendamentul oral sau pe textul inițial? We were voting on the text. Votăm pe textul modificat, fiindcă nimeni nu s-a opus amendamentului oral. Vreți să votăm separat amendamentul oral? Amendamentul oral a făcut modificarea din austerity în consolidation. Sunteți de acord? Vreți să votăm încă o dată? Bun, anulăm votul și mai votăm o dată amendamentul 15 cu termenul austerity modificat în consolidation. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Sunteți în regulă? E bine? S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi la 1. Bun. Doamnă președinte, eu sunt foarte ascultător, vedeți. Citesc ce îmi scrie aici și văd un minus, deci am votat împotrivă. Eu sunt acel vot împotrivă. Da, oricum, până la urmă am reușit. Considerentul C, amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă textul inițial nu îl mai votăm. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cred că ai uh, pierdut iarăși șirul, Jean-Paul. Restul grupului a votat invers, deci cred că am dreptate eu. Știți, e ca la UMP, fiecare votează cum vrea. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru. nu. S-a respins. Amendamentul 28. 27 era caduc. Cine 28 pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum pe textul cu amendamente. Votăm electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Se adoptă cu 32 la vot de voturi nu, 34 pentru, unul împotrivă și patru abțineri. Fericită raportorului! Um, where do we go now? Three? would, would those who are leaving do... Aceia dintre dumneavoastră care pleacă, vă rog să o faceți repede și în liniște ca să continuăm cu raportul lui Edward. No, it's okay. Okay, um, let's, let's now proceed. Please. Haideți să trecem mai departe. Luăm acum punctul 3. Statisticile europene. Examinarea amendamentelor la raportul domnului Șicluna, căruia îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu trebuie să scăpăm din vedere motivul pentru care discutăm acest dosar. Principalul aspect care dă naștere la întrebări cu privire la calitatea statisticilor a fost, după cum știm, ceea ce s-a întâmplat în Grecia. Și cred că Avem, alături de acest aspect, și pachetul cu șase și cel cu două măsuri, care în mare parte se bazează pe indicatori statistici pentru orientare, pentru procesul decizional, pentru introducerea sancțiunilor și așa mai departe. Prin urmare, vedem că acești indicatori îndeplinesc o sarcină foarte grea și trebuie să reflecte realitatea în consecință. Lucru foarte important. Am analizat această propunere și ne-am gândit că era foarte slab formulată, chiar și la nivelul considerentelor. Am dorit să subliniem importanța acestui raport și motivul pentru care este important, fiindcă nu putem lăsa să treacă un eveniment așa important care a stat până la urmă la începutul acestei crize a datoriilor suverane și care um, a fost ascuns mult timp datorită falsificării acestor indicatori statistici. Am analizat diferitele amendamente primite Fără îndoială, e nevoie de discuții și negocieri pentru aceste amendamente. Majoritatea le și apreciez și nu cred că va fi prea greu să ajungem la un text de compromis pe aceste puncte la care s-au depus amendamente. Și un alt aspect menționat constant de raportorii din umbră este rolul democratic care trebuie jucat de Parlament, atât cele naționale cât și cele europeane, pentru a legitimiza procesul și pentru a păstra controlul. Este un lucru cu care sunt de acord. Un aspect care ar putea părea tehnic, dar care este foarte important, este faptul că trebuie să păstrăm o bună relație între două sisteme europene, sistemul băncilor centrale, SCB, și sistemul agențiilor sau institutelor de statistică. Astfel încât acestea să se asigure că nu există o, o dublare a eforturilor în colectarea datelor și să reușească fiecare să păstreze controlul asupra propriilor date și nivelul de confidențialitate necesar. Accesibilitatea datelor este de asemenea un aspect uh, esențial, fiindcă nu are rost să ai date care apoi să nu fie distribuite și care să nu fie ușor de interpretat. Trebuie ca aceste date să poată fi uh, înțelese și interpretate fără complicații și cu minim efort lucru foarte important, având în vedere că în prezent toată lumea are acces la internet. Accentul a fost plasat pe independența Agenției Europene, Eurostat adică, și a Institutelor Naționale de Statistică. am putea spune că um, e nesuficient să menționăm, trebuie să păstrăm sau să existe independență în raport. Dar dacă nu modificăm legislația și dacă nu cerem în mod concret să existe această independență, care să fie una concretă, ea nu va exista. Există țări care au reușit să atingă niște standarde foarte ridicate în ceea ce privește independența agențiilor lor naționale, însă nu toate sunt în această situație. Există state în care institutul, institutele de statistică fac parte dintr-un minister, adică sunt sub conducerea acelui minister, lucru care dă naștere la conflicte de interese și, evident, rezultatele nu vor mai fi la fel de bune. Prin urmare, în amendamentele aduse primului proiect de raport, am încercat să stabilim un echilibru între Institutele Naționale de Statistică și Eurostat. Cred că de la fiecare institut național trebuie să cerem ca acestea nu să răspundă comisiei sau guvernului lor, ci parlamentului în special în cazul entităților naționale, atunci când se numește șeful unei astfel de agenții, nominalizarea sa trebuie să fie analizată și audiată în Parlament. Același lucru fiind valabil și la nivel european, sigur. Nu putem aștepta schimbări la nivelul tratatului, dacă vrem ca sistemul european de statistică să fie la nivel de egalitate cu sistemul băncilor centrale europene. Știm că am cerut și în multe țări, așa stau lucrurile, băncile centrale sunt independente. și indicatorii folosiți de aceste bănci centrale și de comisie, uh, mai ales în ceea ce privește sancțiunile, trebuie să fie indicatori corecți care să nu aibă la bază conflicte de interese și de aceea spun că e nevoie pentru statistică același nivel de independență ca pentru băncile centrale. Nu putem face asta încă de la început, dar asta cred că este țelul spre care trebuie să ne îndreptăm. Există amendamente pe care trebuie să le discutăm în detaliu. Sunt de acord cu privire la sancțiunile sau amenziile aplicate pentru manipularea statisticilor. N-are rost să ne mai referim la contextul istoric, trebuie să privim spre viitor și dacă nu introducem astfel de sancțiuni, nu avem cum să ne asigurăm că nimeni niciodată nu o să mai îndrăznească să manipuleze informațiile statistice. Sharon a depus un amendament care mi se pare foarte interesant cu privire la modelul care se aplică deja Eurostatului, care să fie aplicat și la nivel național, prin introducerea acelui Consiliu de Consiliere Național. Știu că există țări unde acesta există, dar poate nu în toate. Aștept aprecierile și aștept comentariile raportorilor din umbră și aștept să ne întâlnim săptămâna viitoare ca să vedem cum putem ajunge la un text de compromis pentru acest raport. Mulțumesc. Există un reprezentant al lui Jean-Paul Gozet sau din partea PP-ului care vrea să intervină? turn to Sophie as the next. În acest caz îi dau cuvântul lui Sophie ca următoarea raportare din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului. Trebuie să recunosc că după ce am citit amendamentele și raportul, mă preocupă faptul că vorbim despre independența agențiilor naționale vorbim despre independența Eurostat, însă în cazul Eurostat, acolo există o încălceală foarte mare de reguli, nu se prea înțelege foarte bine cum funcționează independența Eurostatului. Dacă ne uităm la proceduri, cu toate că spunem că șeful Eurostat trebuie să fie independent, persoana respectivă va fi un funcționar al Comisiei Europene și se va aplica statutul funcționarilor. Ați propus să limităm uh, marja de manevră a întregului sistem statistic, demarcând în mod clar sistemul de băncile centrale. Unele amendamente cer înființarea unui consiliu de supraveghere însă nu este foarte clar cum uh, va exista acest Consiliu în paralel cu parlamentele naționale care trebuie să supravegheze și ele. După aceea există supravegherea Parlamentului European. Se vorbește despre certificarea cifrelor de către Curtea de Conturi. Se pare că lucrurile vor fi foarte complexe și în final nu, nu va fi foarte clar cine este responsabil pentru ce. Nu cred că putem rezolva lucrurile în mod concret, fără o schimbare a tratatului. Bineînțeles că trebuie să găsim soluții dacă nu va fi schimbat tratatul. Pe mine însă mă preocupă că rezultatul final va fi prea complex. În ceea ce privește problema sancțiunilor și amenzilor, ați propus ca amenziile să fie decise de, decise de către Consiliu. Însă am văzut că în ultimii 10 ani am văzut cum funcționează sistemul. Eh, statele membre nu se trag unele pe celelalte la răspundere. Eu cred că comisia ar trebui să eh, fie responsabilă pentru amenzi. Verzii, domnul Lambert, a propus un fel de sistem intermediar prin care comisia propune și Consiliul decide eh, prin majoritate calificată. Poate că ar fi un compromis bun și acesta. Acestea sunt uh, observațiile mele în momentul acesta. Pe mine mă preocupă faptul că am putea ajunge la un sistem ambigu și prea complex. Thank you. Next. Mulțumesc, Filip. Mulțumesc, Sharon. Nu știu dacă trebuie să conchid din de la numărul de persoane prezente aici atunci când discutăm statisticile, că doar pe câțiva dintre noi uh, îi interesează politicile bazate pe date. Însă, din nou, interpretez absența colegilor ca o încredere în noi. Câteva idei. idei. Mă, sunt satisfăcut de tonul și conținutul uh, raportului nu avem multe puncte de dezacord în ceea ce privește independența șefilor agențiilor naționale de statistici. Mi se pare că se merge prea departe. Ceea ce măsori este ceea ce obții sau ceea ce încerci să obții. Trebuie, să decizi ce date vor fi solicitate. Societatea dacă o societate decide că este important să își reducă amprenta asupra mediului, eh, poate că se poate solicita eh, se pot solicita date în acest sens și nu cred că putem decide noi la nivel european ce date solicităm. Putem stabili metodologii comune, însă eh, un oficiu de statistici nu este un corp politic. Eu mă lupt pentru independența Băncii Centrale Europene, pentru independența Institutului de Statistici, însă aceste instituții nu pot lua decizii politice. Deciziile politice trebuie să fie luate de cei care sunt răspunzători în fața alegătorilor. De aceea trebuie să găsim un compromis între independență și responsabilitate pentru a avea legitimitate democratică. Nu cred că cei care se află într-o bancă centrală sau într-un institut de statistici sunt uh, sfinți sau uh, oameni perfecți. Fiecare are propriile opinii politice, propriile înclinații și de vreme ce ei nu sunt speciale în niciun fel, nu trebuie să se bucure de privilegii uh, speciale atrag atenția că am exprimat și preocuparea în ceea ce privește genul. Am dorit să existe un echilibru de gen în ceea ce, ce privește sancțiunile. Sunt de acord cu Sophie. Mi se pare că propunerea mea este una rezonabilă, un compromis rezonabil și mă opresc aici. Vă mulțumesc. de la conservatori intervine cineva, Vicky nu este aici, nici de la GUE nu este nimeni și rămân eu. Pentru că eu am uh, depus câteva amendamente. Amendamentele au survenit ca urmare a discuției pe care uh, am avut-o cu Thomas Weiser, uh, președintele ESCAB. Nu au fost foarte mulți colegi prezenți, însă am putut să explorăm mai în detaliu anumite date. Așadar, uh, și au fost exprimate câte, câteva idei cu care am fost de acord uh, și le-am depus ca amendamente în, în ceea ce privește organizarea, uh, în ceea ce privește echilibrul de gen, amendamentele se înțeleg de la sine, cu toate că s-a făcut observația că la un moment dat, în statele din estul și centrul Europei, existau multe femei uh, șefe ale organizațiilor și institutelor de statistici. După aderarea la Uniunea Europeană, aceste femei uh, par să fi dispărut. Un lucru destul de ciudat. De aceea mi s-a părut interesant să subliniem echilibrul de gen Vrem ca femeile să fie uh, reprezentante, reprezentate pentru a se reflecta calificările lor universitare, de exemplu. Datele vorbesc de la sine și sper că raportorul poate, va putea susține amendamentele noastre pentru că mergem în direcția securizării statisticilor, pentru că acestea să nu poate să fie uh, manipulate din punct de vedere politic. Acestea au fost observațiile în susținerea uh, amendamentelor mele. Din partea Eurostat avem pe cineva. Aveți cuvântul. Bună dimineața, mulțumim foarte mult. Salutăm semnalul politic puternic al raportului domnului Schiclună. Comisia salută orice inițiativă care este menită să consolideze sistemul și să susțină guvernanța. Din acest punct de vedere, apărarea independenței profesionale este crucială în opinia Comisiei, este foarte important să existe o simetrie deplină între aranjamentele uh, la nivel european și național. Tot aici vorbim de conceptul responsabilității democratice, un concept de importanță crucială și Comisia susține toate amendamentele depuse în acest sens la raport. De asemenea, salutăm înființarea unui dialog sistematic legat de statistici, pe lângă dialogurile legate de politica monetară și economică. Aș spune că deja ne satisfac anumiți pași care au fost întreprinși în această direcție. La audierea directorului general în fața comisiei dumneavoastră. De asemenea, suntem de acord să se aplice o politică a oportunităților egale. ceea ce privește amenziile. Este vorba de o, mm, un domeniu nou. Însă, și putem susține principiul amenzilor. Însă, după părerea noastră, este important ca aceste amenzi să fie centrate pe domeniile statistice care sunt de importanță majoră. De exemplu, statisticile în domeniul finanțării guvernamentale, statistici legate de procedura de dezvoltare, dezechilibre macroeconomice. Aceste domenii ar putea reprezenta domenii în care să se poată aplica amenzi, însă nu credem că ar trebui să aplicăm amenzi eh, tuturor statisticilor întregului domeniu. Trebuie să ne gândim la ceea ce este pertinent și fezabil, pentru că Eurostatul va trebui să investească foarte mult în acest sens și nu avem extrem de multe resurse pentru a controla celelalte statistici. Comunicarea Comisiei în ceea ce privește uh, gestionarea robustă a calității a dat anumite indicații în legătură cu direcțiile în care ne îndreptăm și domeniile unde este crucial să se implementeze o gestionare a calității robustă, nu peste tot, ci în domeniile unde se are în vedere o utilizare specifică și unde trebuie să ne asigurăm că statisticile sunt extrem de fiabile. Un ultim comentariu este că m-aș referi la amendamentul doamnei președinte în legătură cu înființarea unor organisme de echilibru de gen în toate statele. Acest lucru ar fi o contribuție salutară și ar contribui la simetria aranjamentelor la nivel european și național, însă poate că ar reprezenta și o oportunitate de a înființa o legătură pentru că poate este util ca uh, organismele respective să dialogueze între ele cu ESGA pentru a se implica în monitorizarea la nivel european mm, pentru a putea unifica inițiativele care merg în aceeași direcție. Vă mulțumesc. Edvard? Mulțumesc. De vreme ce există un acord general în legătură cu multe amendamente, voi pune accentul pe dezacordurile care au existat. Filip Lambert și cât de independenți trebuie să fie președinții autorităților naționale. Este vorba de cum interpretăm independența. Nu este vorba de independența politică. Spunem că aceștia trebuie să fie răspunzători în fața Parlamentului. După cum a spus doamna Sharon Bowles, uh, sugerăm un uh, Consiliu Director de tip ESCAP, pentru a ne asigura mm, că nu se va întâmpla ceea ce se teme Filip Lambert, că anumite date ar putea să nu fie colectate. Cred că ar trebui să fie o simetrie între instituțiile europene și cele naționale. Însă eu aș pune accentul mai mult pe a, agențiile naționale, pentru că uh, cu cât ajung, ajung mai departe uh, datele respective, cu atât uh, apar mai multe probleme. Este ca și la calculatoare, contează datele pe care le introduci. Dacă introduci date proaste, obții rezultate proaste. Avem nevoie de coduri de conduită care să fie consolidate. Însă, aceste agenții nu trebuie să răspundă în fața unui minister care să decidă când uh, sunt publicate statisticile, în funcție dacă uh, urmează alegeri sau nu, uh, dacă se decide întârzierea publicării statisticilor cu câteva zile. Așadar, de aceea susținem independența uh, numirii șefilor agențiilor naționale de statistici uh, în la fel ca și în cazul Eurostat. Uh, și eu am aceeași problemă ca și Sofie. Nu putem să continuăm, nu putem să mergem atât de departe cât ne-am dori fără o schimbare a tratatului. De aceea trebuie să vedem unde putem merge cât mai departe utilizând legislația actuală și aștept sugestii suplimentare în acest sens. Pe scurt, cred că începutul a fost bun și ne vom reîntâlni probabil la Strasburg cu raportorii din umbră, din umbră pentru a mai vedea ce puncte putem clarifica. Foarte bine, votul este programat pentru 17 decembrie și probabil în plenară în martie. Sperăm că se va ajunge la un acord până atunci. Mulțumim tuturor și trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Sofie, ai o observație? Înainte de a treci, ajunge la vot în Strasburg, poate am putea să avem un tabel, să primim un tabel, pentru că există foarte multe propuneri și aranjamente pentru supraveghere și responsabilitate dacă am putea primi un tabel al aranjamentelor posibile pentru a ne asigura că nu există o sub, suprapunere sau aranjamente care să uh, intre în conflict una cu cealaltă. De exemplu, în numirea șefului Eurostat și uh, șefii agențiilor. Nu votăm săptămâna trecută la Strasburg, votăm săptămâna de după Strasburg, deci în data de 17, nu săptămâna viitoare, încă mai lucrăm în data de 17 și 18 decembrie, însă am uh, luat notă de solicitarea ta. Trecem la punctul 4, o agendă pentru pensii adecvate, sigure și durabile. Este vorba de raportul domnului Thomas Mann, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă Sharon. Am făcut un proiect de raport pentru ocupare. Este un raport din proprie inițiativă uh, al comisiei care îi aparțin, așa că eu cred că este foarte bine să avem un raport și la Econ, pentru că aici avem uh, propriile accente. Avem uh, trei uh, piloni. Uh, primul pilon nu este o problemă, e vorba de pensiile stabilite prin lege și avem foarte multă experiență aici, dar trebuie să nu uităm că aceasta este sarcina statelor membre și Comisia ar trebui să fie foarte modestă când spune statelor membre ce analize critice să facă. Este un domeniu foarte important. Există însă țări în care nu există suficiente asigurări juridice și uh, Um, acolo nevoia de recuperare este foarte mare. Trebuie să facem în așa fel încât sistemul nostru să fie unul omogen din punct de vedere demografic. În al doilea pilon avem competențe proprii conferite prin tratat și vreau să-i mulțumesc lui Sharon Bowles pentru sprijin. Avem competențe care sunt importante în opinia mea. Raportul are doar șase pagini nu e stufos deloc, dar, dragi colegi, fiți uh, asigurați că uh, am analizat situația din uh, statele membre. Uh, au existat foarte multe rapoarte, vreo 200-300 de pagini și a trebuit să le reducem. Uh, experiența din statele membre este foarte diferită, foarte variată și în uh, sistemele de sprijin sunt foarte diferite, așa că uh, E clar că trebuie să găsim un numitor comun la comisie pentru a vedea exact dacă sunt adecvate, dacă sunt sigure uh, în fața viitorului și așa mai departe. Competențele pe care le avem se referă uh, la inițiativa nouă în ceea ce privește pensiile adecvate sau uh, în ceea ce privește directiva IURP, Solvency 2, la inițiativa 12 și apoi la numărul 13 reglementarea pilonului 3, produse preventive, la 18 e vorba de taxe și impozite și la 19 asigurări de viață. Mă bucură faptul că avem uh, competențe în aceste sectoare și e clar că cele două comisii vor trebui să conlucreze pe acest raport. Trebuie să fim foarte atenți pentru că există mm, diferențe în statele membre, există varietate și nu putem să creăm un sistem perfect omogen. E vorba de inițiativa 11, de exemplu, unde se țintește către o armonizare a măsurilor cantitative, dar și a măsurilor de siguranță calitativă. Ce vrem de fapt? Vrem uh, să avem informații publice, transparente, mai ales în ceea ce privește gestionarea la nivel înalt. Cu privire la cotele capitalului propriu, și la măsurile de evaluare. E vorba de revizuirea directivei IORRP. și Solvency 2. De ce este foarte important acest subiect? Vrem să existe siguranță pentru întreprinderi, pentru ca pe viitor să aibă suficient capital propriu. Dar dacă spunem că știm deja ce am învățat din asigurările de viață, um, e clar că sistemele nu sunt comparabile. Experiența de până acum ne arată următoarele. Mă gândesc că în multe state membre avem uh, posibilitatea de a coopera cu partenerii sociali uh, în cazul pensiilor, dar asigură de viață nu. Avem uh, o uniune a siguranței pensiilor în Germania și Luxemburg, de exemplu. Și da, am trecut de un test de rezistență, am trecut cu bine de cele mai uh, importante etape ale crizei și cred că acesta este un element primordial. Trebuie să ținem cont de aceste experiențe. Există însă și un pericol. Dacă avem sisteme pe deplin funcționare și în cazul care ne dăm seama că acestea funcționează, dar constatăm totuși că trebuie să fie implementate noi cote de capital propriu, rezultatul ar putea fi ca, dintr-o dată, sistemele care funcționează bine să se confrunte cu niște, suportarea unor costuri cu efecte negative mai apoi. Ori uh, uh, contribuțiile um, vor fi afectate, ori uh, pe viitor vor dispărea din aceste pensii oferite de întreprinderi. Deci nu putem ca prin măsuri uh, europene să generăm niște situații absurde. Ar fi cel mai fals mesaj. Și să știți că nu sunt singurul care spune asta. Dragi colegi, eu vreau să vă atrag atenția că în aprilie 2011 și în iunie 2012 am uh, avut de-a face cu două documente foarte importante, atât ETUC, uh, cât și Business Europe, deci organizațiile de sindicate și organizațiile de uh, angajatori, au uh, susținut în scris că nu pot realiza implementarea pe deplină a Solvency 2 pentru că nu este finanțabilă. Și iată, mesaje clare că lucrurile nu pot funcționa chiar așa. Asta a fost inițiativa 11. Inițiativa 17. Salut uh, propunerea că trebuie să avem uh, servicii la pilonul 2, servicii de mm, uh, analiză și uh, de trasabilitate. La pilonul 3, la pensiile private, trebuie să fim atenți să nu comitem eroarea care uh, s-a petrecut în mai multe state membre că e demontat primul pilon de dragul pilonului 3. Trebuie să fie două sisteme uh, pe deplin implementate. Avem nevoie de mm, uh, durabilitate, stabilitate pentru pilonul 3 și asta este foarte important. Întrebăm atunci Comisia ce fel de temei juridic avem aici. În Cartea Albă nu apar foarte multe lucruri despre acest subiect. Constat că riscul în fața crizelor este deja acoperit. Avem uh, iarăși o propunere a Comisiei în ceea ce privește codurile de conduită la pilonul 3. această uh, suprareglementare trebuie să ia sfârșit. Uh, e, de, e, e în regulă să oferim recomandări statelor membre. E, e bine să ținem cont de subsidiaritate, nu să încercăm să, uh, o, să ne punem într-o poziție dominantă. Eu sper că am reușit să prelucrez câteva subiecte cheie uh, și mi-aș dori foarte mult ca pe mai departe, în discuție cu raportorii din umbră, să facem în așa fel încât să avem drept rezultat un, raportor, un raport echilibrat prin care să arătăm lucrătorilor că vrem să avem un sistem funcțional de pensii, un sistem finanțabil. Speranța mea este aceea de a găsi împreună cu ceilalți un compromis. Mulțumesc președintei pentru faptul că a mm, arătat foarte clar că avem competențe aici la Econ pe acest subiect. Uh, Mulțumesc și eu, spune președinta. Ole Ludvigson, în numele socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi lui Thomas Mann pentru această propunere atât de interesantă, propunere de aviz mi se pare că e un punct de plecare foarte bun pentru discuțiile noastre ulterioare. Eu sunt convins că procesul va fi unul constructiv. Și acum, câteva chestiuni de ordin general, dacă e să vorbim despre pensii. Ce rol să joace Uniunea Europeană concret în acest context? E important să avem o imagine de ansamblu și să găsim toate nuanțele necesare. Pe de o parte, pensiile țin uh, de chestiuni uh, de politică internă. Uh, schemele de pensii sunt responsabilitatea statelor membre și trebuie să respectăm asta împreună cu Comisia. De cealaltă parte, țin să spun că există câteva elemente importante care se pot face și ar trebui să se facă la nivel european, într-un fel sau altul toate au de-a face cu pensiile. Și pot să vă dau un exemplu. Structura pensiilor trebuie readaptată, pentru că acum e un obstacol în calea uh, liberei circulații pe piața unică. Avem nevoie de luptă împotriva um, uh, discriminării pe bază de vârstă și gen. Trebuie să consolidăm protecția consumatorilor și să îmbunătățim condițiile de lucru. Un alt aspect foarte important ar fi că în dialogul pe care îl purtăm pe sistemul de planificare europeană, trebuie să ținem cont ca pensiile să fie încorporate. Abordarea noastră trebuie să combine, pe de o parte, dreptul la autodeterminare domestică și, de cealaltă parte, să existe cooperare pragmatică cu privire la pensii. Pentru că aici Uniunea Europeană poate să-și aducă, să aducă, să aducă contribuția pentru plus valoare. Comisia ne-a trimis într-adevăr o carte albă și aș vrea să îmi exprim opinia pe marginea acesteia. În dezbaterea despre pensii, accentul e pus pe vârsta reală de pensionare. Din punct de vedere formal, trebuie să creștem vârsta de pensionare, dar în același timp vrem să avem un sistem de pensii durabil și vrem ca oamenii să fie într-adevăr în stare să lucreze până la vârsta reală a pensionării, pentru că la ora actuală există foarte mulți uh, oameni care sunt uh, pur și simplu uh, epuizați după ani de muncă și trebuie să se retragă mai repede din diferite uh, motive. Și apoi discutăm și despre egalitate. Egalitatea în fața oportunităților trebuie să fie un lucru real. Uh, Asta trebuie să ținem cont de asta în toate calculele pe care le facem, demografice sau de altă natură. Deci avem nevoie de un sistem durabil, dar nu putem să-l obținem dacă nu vom avea o piață egală pentru toți și dacă nu vom avea o evaluare egală um, a tuturor celor implicați. Există câteva riscuri în documentul Comisiei. De exemplu, în ceea ce privește pensiile companiilor, se discută despre o perspectivă cantitativă, un fel de logică Solvency 2. Dar eu nu vreau să vorbesc despre pensiile de la întreprinderi. Eu nu cred că acest subiect este atât de problematic. Apare într-adevăr riscul uh, suprareglementării, riscul costurilor uh, crescute și în același timp țin să spun că e prematur să uh, închidem uh, poarta în fața unui, uh, unei evaluări calitative. Trebuie, cantitative, mă scuzați. Haideți mai bine să lăsăm acest subiect deoparte și să așteptăm uh, analiza cantitativă de la EIOPA. Totodată vreau să subliniez că Comisia a spus că vrea să îmbunătățească la pilonul 3 cooperarea cu sectorul privat. Foarte bine! Eu cred că putem să ne protejăm consumatorii, să o uh, facem ca informația să fie, să fie transparentă și așa mai departe. În al patrulea rând, Comisia vrea să crească um, prerogativele lucrătorilor. Uh, de exemplu, dacă întreprinderea dă faliment, e foarte important ca lucrătorii să fie protejați și să aibă pensiile asigurate. Uh, de asemenea, eu cred că ar trebui ca pensiile individuale să fie îmbunătățite, schemele de pensie individuală. În ceea ce privește funcțiile de supraveghere, pe termen lung ar fi foarte bine ca uh, noi să regrupăm sistemele naționale la nivel european. Se poate uh, ca cineva să lucreze de-a lungul carierei în mai multe state membre din Uniunea Europeană. Ar trebui ca aceste persoane să aibă o imagine de ansamblu uh, facilitată cu privire la pensie. Numai așa putem să ne asigurăm că piața unică funcționează cum trebuie. La final vreau să-i mulțumesc raportului pentru un punct de pornire excelent și aștept dezbaterile ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Sofie, în numele grupului ALDE. And thanks, thanks to the rapporteur for... Uh, Mulțumim, doamnă președinte, mulțumesc și eu raportorului pentru acest proiect foarte bun. În mare parte sunt de acord cu direcția în care se îndreaptă raportul, dar aș avea câteva precizări de nuanță. În primul rând, aspectul de ordin general cu privire la rolul Uniunii Europene, dacă ar trebui să se implice în acest domeniu Cred că da. Uniunea Europeană nu trebuie să stabilească sistemele folosite de statele membre, sigur, dar cu toții am convenit, cu mult timp în urmă, în pactul de stabilitate că e de datoria noastră să ne asigurăm că sistemele de pensii sunt durabile. Și în acest sens, cred că Uniunea Europeană e îndreptățită să se pronunțe nu pe detaliile din sistem, dar cu privire la caracterul durabil al acestuia. În ceea ce privește cerințele de capital, Există o serie de state membre, printre care și al meu, unde au fost exprimate o serie de îngrijorări care au venit și din partea raportorilor și a raportorului din umbră de la socialiști și democrați, îngrijorări în mare parte întemeiate. Însă cred că există o dimensiune de generație aici care ne scapă. Uh, și mă întreb dacă opoziția la cerințele de capital nu e cumva o gândire pe termen prea limitat. Dacă acceptăm riscuri mai mari, acceptăm că s-ar putea ca riscul respectiv să fie distribuit inechitabil între generații și spunem că vrem să păstrăm uh, drepturile generațiilor actuale, dar asta nu înseamnă că povara va fi dusă de viitoarele generații în totalitate. Până la urmă vorbim despre solidaritate, dar solidaritatea are două direcții. Nu vorbim doar de solidaritate cu pensionarii, ci și cu tinerii, adică viitorii pensionari. Și în al treilea rând aș vrea să avem raportul puțin mai deschis către soluții individualizate personalizate, care să reflecte până la urmă mai corect structurile uh, activității lucrative, fiindcă oamenii nu mai lucrează câte 40 de ani într-o industrie. În țara mea, de exemplu, există un milion de uh, um, liberi profesioniști care nu fac parte dintr-un sindicat și uh, nici sindicatele și nici patronatele, să nu uităm, nu sunt proprietarii fondurilor de pensii, ci pensionarii și contribuabilii sunt cei care sunt proprietarii. Și cred că ar trebui să avem aranjamente de pensii care să reflecte până la urmă structurile activităților profesionale în prezent. Și sigur să ia în considerare și aspectul transnațional. Spuneți că 3% din uh, cetățenii cu vârsta uh, activă locuiesc în alt stat membru și lucrează acolo. Asta se întâmplă tocmai pentru că se tem că pierd pensia. Și e ridicol să ajungem la o astfel de situație, să reușim să trimitem oameni pe lună și să facem transplant pe cor deschis și să te muți într-un alt stat din Uniune și să-ți exerciți dreptul de liberă circulație să fie o problemă. Pentru că nu știi ce o să se întâmple cu pensia. Și mi-e foarte greu să explic uh, cetățenilor noștri de ce nu am rezolvat această problemă de atâția ani. Filip, acum, din partea verzilor. Bună dimineața, încă o dată. Câteva considerente din partea mea. În primul rând, suntem de acord cu raportorul că trebuie să clarificăm acești unu, piloni 1, 2 și 3, fiindcă ei înseamnă lucruri diferite de la o țară la alta și cred că ar fi bine să avem o bază comună ca să ne asigurăm că comparăm elemente similare. E nevoie de asemenea de standarde calitative comune în ceea ce privește guvernanța corporativă și informații cu privire la gestionarea riscurilor. Astea sunt aspecte importante la care putem acționa la nivel european. De asemenea, suntem de părere și spun asta pentru că uh, lucrez pentru verzii europeni pe acest subiect. E nevoie de o analiză serioasă din partea Comisiei cu privire la sistemele de pensii din cele 27 de state membre, astfel încât să putem avea niște date concrete pe care să vorbim. Am văzut multe studii în acest sens, dar nu avem o prezentare comparativă globală a fondurilor de pensii din Uniunea Europeană și cred că ăsta e primul pas dacă vrem să facem ceva în comun. În ceea ce privește punctele de divergență cu raportorul noi nu credem că UE nu ar trebui să legisleze pe măsurile cantitative cu privire la fondurile de pensii. După părerea noastră, UE nu este doar piața unică, nu este doar uh, embrionul democrației multinaționale, ci și un spațiu al drepturilor sociale comune din care nu avem suficient în prezent și de aceea ne confruntăm cu problemele cu care ne confruntăm pe plan social. nu putem și nici nu cred că vrem să avem o soluție universal valabilă în ceea ce privește sistemele de asigurări sociale și pensii, dar trebuie să existe un set de drepturi comune, de bază, o fundație a instrumentelor de uh, asigurare socială. E important să avem această fundație, fiindcă vrem să promovăm nu doar senzația, ci uh, concret faptul că nu există cetățeni de rang 2 în Uniunea Europeană. Și dacă vrem ca uh, genul acesta de absorpție a șocurilor mari care există în Statele Unite cauzate de astfel de crize, și anume mă refer aici la mobilitatea oamenilor, uh, noi nu avem asta în Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că toate aceste drepturi sunt transferabile dintr-o țară în alta. De aceea, drept standardele minime pentru drepturile de pensii trebuie să poată fi reglementate la nivel european. Nu suntem de acord cu raportorul nici în ceea ce privește întrebarea dacă standardele credențiale armonizate ar face rău. Sincer vorbind, începe deja să mă enerveze, nu doar să mă plictisească când aud oameni care spun dacă lucrez la, la situația băncilor, costurile creditelor o să creadă, dacă lucrez la pensii, uh, costurile o să crească la pensii. Deja m-am săturat de aceste afirmații. Sigur, dacă nu, pui, uh, dacă nu te ocupi de riscuri, prețurile par mai mici. Și dacă nu faci nimic într-un anumit domeniu, faci economii, da, dar pe termen scurt. Uh, dacă nu uh, introducem riscurile în schemele de pensii în prezent, până la urmă e o greșeală. Trebuie să acceptăm realitatea. Riscurile există și le asumăm, dar cu un preț. Dacă vrei să obții profit, trebuie să-ți asumi niște riscuri ca să ajungi la acel profit. M-am săturat de mentalitatea asta în care toată lumea vrea să obțină câte un prânz gratuit. Așa ceva nu există și dacă vrei să uh, ai o asigurare, trebuie să fii dispus să plătești un preț. Am mai spus deja că, după părerea noastră, Uniunea Europeană ar trebui să poată reglementa aspectele generale cu privire la pensiile adecvate, drepturile de bază, astfel încât să ne îndreptăm către această fundație comună de protecție a drepturilor de pensii. Ar mai fi o observație cu care și închei. Nu mă deranjează uh, faptul că există scheme de pensii uh, publice, private, că se fac plăți între, înspre ambele sisteme, că avem un sisteme cu capitalizare. Ca și în cazul uh, sistemelor bancare, e nevoie ca și sistemele de pensii să aibă diversificare, fiindcă asta va duce la soliditate. Dar trebuie să se diferențieze între ceea ce noi considerăm că este pilonul uh, de bază al pensiilor care să nu ducă la sărăcie. Eu nu-l numesc pilonul 1, fiindcă deja dăm naștere la uh, confuzie aici. Trebuie să existe un drept garantat de stat și apoi să există și posibilitatea unor venituri suplimentare gestionate uh, individual, colectiv, privat și sincer vorbind, dacă fondurile publice, și aici mă adresez uh, celor dintre dumneavoastră care susțin finanțarea publică, dacă fondurile publice trebuie folosite pentru sprijinirea unui sistem de pensii, apoi acesta trebuie să fie un sistem de bază universal care să excludă sărăcia. Nu sunt de acord să subvenționăm din fonduri publice foarte limitate sisteme de pensii private care din start sunt inegale. Și nu doar caracterul acesta inegal mă deranjează, dar nu înțeleg de ce fondurile publice trebuie să uh, îi subvenționeze pe cei care o duc mai bine. E un lucru inacceptabil și, uh, din păcate, e destul de răspândit. Și aș vrea să aud părerea celor care susțin reduceri în cheltuielile publice, să îmi spună aceea că da, trebuie să reducem și subvențiile pentru sistemele de pensii, din care până la urmă au de câștigat cei mai înstăriți. Și atunci o să cred că sunt de bună credință, când o să văd că acceptă să reducem și aceste subvenții eh, din fonduri publice, care până la urmă sunt în beneficiu bogaților dacă o să-i văd la fel de activ și în reduceri care îi afectează pe ei, uh, așa cum sunt activi în alte domenii, uh, șomaj și așa mai departe, atunci o să cred cu adevărat că sunt de bună credință. Dar până când nu văd acest lucru, uh, după părerea mea, vorbim aici de două cale. Mulțumesc, Siad acum. Mulțumesc și bună dimineața. E cam greu să urmezi așa o intervenție la o oră așa de timpurie, dar sper să reușesc să vă înveselesc. În primul rând, salut opinia raportorului și am puține critici în ceea ce privește conținutul documentului. Foarte clar ați spus că pensiile de pilon 1 și 2 trebuie să țină de competența statelor membre, dar în același timp cred că trebuie să fim deschiși și să-i ascultăm pe cei care spun uh, că și portabilitatea, transferabilitatea pensiilor e importantă. Un punct de consens este că piața unică trebuie să funcționeze și pentru asta e nevoie de libera circulație a lucrătorilor, pentru care trebuie să ne asigurăm că drepturile de pensii sunt transferabile. Sunt de acord cu raportorul care spune că trebuie să existe și un temei juridic. Uh, e o întrebare pe care trebuie să ne o punem și trebuie să ne asigurăm că încercăm cu adevărat uh, să rezolvăm problema, nu încercăm să uh, își făcăm mai multă putere la comisie la nivel european. Filip mi-a spus uh, foarte corect cu ce îl deranjează pe el. Pe mine mă deranjează că după 5 ani, uh, după criza Lehman Brothers din Statele Unite, din Regatul Unit, am uh, lucrat la legislație, dar nu la problemele de bază din sistemul financiar. Adică dacă o bancă dă faliment mâine, banii publici vor fi folosiți ca să salveze banca respectivă. Și asta este un lucru rău, pentru că facem tot felul de ajustări financiare financiare, uh, lăsăm comisia să crească reglementările, să ceară mai multă Europa, dar nu rezolvăm problemele esențiale din sistemul financiar. Pe asta trebuie să ne axăm. Dar având în vedere că vorbim de pensie aici, vreau să vă spun că mă preocupă aplicarea Solvency 2, așa cum a spus și raportorul, și cred că trebuie să ascultăm pe cei care spun că ar însemna o deturnare de bani. Sunt de acord cu cele spuse de Filip cu privire la bănci și am susținut exact același lucru. Nu am prea mare înțelegere pentru bănci când le spunem să-și restructureze bugetele, fiindcă transmitem mesajul greșit de la început. Cum să avem uh, standarde comerciale uh, corecte cu cerințe de prudențialitate. Asta trebuie să ne preocupe în primul rând. Trebuie să analizăm și diferența de profile de risc uh, între fondurile de pensii și companii de asigurări, care adesea profită foarte mult. Și cred că trebuie să înțelegem că s-ar putea să scoate miliarde de euro din ceea ce numim economia reală și asta uh, face rău companiilor. Trebuie să fim foarte atenți și trebuie să ascultăm și consensul politic care vine nu doar din partea angajatorilor, ci și a sindicatelor, a lucrătorilor care sunt preocupați de pensiile lor. Și trebuie să încurajăm și pe oameni să-și asume responsabilitatea propriilor pensii, sigur și cu o rețea de siguranță adecvată. Sunt de acord cu tine, cred că trebuie să existe o rețea de securitate pentru cei care nu din vina lor s-au trezit într-o situație în care nu mai au bani pentru pensii, pentru pensia lor. Aici cred că uh, statul trebuie să intervină cu acel serviciu, dar în măsura posibilului trebuie să îi încurajăm pe oameni să-și asume responsabilitatea pentru viitorul lor și când uh, uh mai ales acum când oamenii înțeleg că nu mai e același loc de muncă pe veci. Tatăl meu, de exemplu, a lucrat în uh, căile ferate, a fost șofer de autobuz și a știut că acolo va rămâne toată viața lui și a lucrat 40 de ani. Înainte să fiu ales, eu am avut deja 5 sau 6 slujbe și nu pentru că am fost mai bun sau mai rău într-un loc, ci am uh, evoluat în cariera mea. Și cred că lucrurile s-au schimbat Oamenii își schimbă uh, cariera, se concentrează pe învățarea de-a lungul vieții uh, și trebuie să poată să își ducă drepturile de pensii oriunde s-ar duce. Și trebuie să învățăm din practicile care există. De exemplu, în Germania există acest lucru și în alte părți ale lumii cu privire la modul în care îi stimulăm pe oameni să devină mai responsabili. Un fel de autoimplicare. Să vedem dacă există și neajunsuri aici. Pe scurt, deci trebuie să fim foarte atenți ca dacă UE se implică în acest domeniu, să vedem unde se implică exact și să ne asigurăm că nu intervine în uh, schemele de pensii naționale, având în vedere că acestea sunt uh, adesea um, încrustate în uh, tradiții și nu le putem modifica. Dar, per ansamblu, salut raportul și mulțumesc domnului raportor. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Peter? Mulțumesc, doamna președinte. Ca raportor pe solvabilitate 2, acum ceva vreme, trebuie să ne gândim la ceea ce uh, se folosește ca argument, se folosește solvabilitate 2 ca un fel de model pentru pensii, însă nu acesta, aceasta era intenția. Acum se pare că se susține uh, condiția prin care uh, directiva IOIPA trebuie să fie consolidată dacă regimul uh, respectiv uh, Uh, reglementează 14.000 de asigurări de viață uh, și de fapt asigurările de viață nu sunt același lucru cu pensiile. De asemenea, trebuie să ne gândim la dialogul, dialogul social. Există uh, dialogul și aranjamente preexistente de care trebuie să ținem cont. După aceea, aplicarea uh, așa numitelor SCR, care nu funcționează în solvabilitate 2. Responsabilitatea socială corporatistă. Dacă veți folosi solvabilitate 2 în acest scop, atunci o folosiți într-un scop nepotrivit pensiile trebuie să fie tratate în mod separat. De, am, s-a discutat dacă cerințele de capital trebuie să fie uh, introduse de la bun început. Nu cred că așa trebuie să ne gândim. Multe din aceste pro- produse sunt individuale, au cerințe individuale, au așteptări care diferă. Și îndrăznesc să spun că există un element de uh, sector public care va decide dacă aceste scheme vor ajunge la maturitate sau nu. Noi, uh, în societate, am susținut, mm, am încercat să determinăm oamenii să își facă asigurări de pensie privată. Uh, lucrătorii au fost încurajați de guvern să subscrie la pensii private. În Irlanda, de exemplu, și peste 65% din persoane au pensii private. Și acum, ce le vom spune? Că vor trebui să accepte mai puțin bani, chiar dacă uh, așteptarea lor era să primească mai mult. Condamnăm o generație la sărăcie în viitor. Așadar, trebuie să Uh, ne confruntăm cu aceste consecințe acum decât să ne imaginăm că le vom rezolva mai târziu. De aceea trebuie să fim foarte precauți. Salut raportul lui Thomas în general. Cred că este mult de lucrat. Haideți să urmăm câteva dintre sfaturile pe care primim de la autoritățile de reglementare și să fim conștienți că vom avea o luptă acerbă între statele membre care vor egalitate între prevederile de pensii și asigurarea de viață, pentru că acestea sunt două lucruri diferite. Statele care s-au pregătit să folosească doar produse de asigurare de viață pentru a plăti pensii lucrătorilor, statele au făcut acest lucru așteptându-se la consecințele pachetului Solvabilitate 2. Însă acest lucru nu se aplică restului Europei. Uh, fac un avertisment acum să nu mai folosiți uh, argumentul Solvabilitate 2 și să nu lăsăm uh, anumite state membre pe care nu le voi menționa că celelalte state ale Europei trebuie să comite aceleași greșeli pe care le-au comis ele. Mulțumesc, mai dorește cineva să intervină? Atunci voi face eu câteva comentarii. În primul rând, mulțumim pentru că ați recunoscut uh, munca pentru competențe ex- exclusive și comune. Comisia noastră nu caută uh, cu lumânarea să lucreze mai mult, însă dacă există un domeniu de competența noastră, uh, atunci mă bucur să avem un cuvânt de spus și mulțumesc secretariatului mm, pentru că ia foarte mult timp uh, analiza tuturor proiectelor și identificarea competențelor. Sunt pe deplin de acord cu ceea ce a spus Peter Peter, însă nu este surprinzător pentru că am fost raportor din umbră la solvabilitate 2. Uh, căutăm soluții pentru, pentru pensionari pentru a ne asigura că viitorul lor este asigurat. Uh, de asemenea, fondurile de pensii sunt investitori majori în economie și dacă începem să intervenim pe, la baza de capital, acest lucru va afecta economia este o problemă cu care ne-am confruntat și în anumite părți ale pachetului Solvabilitate 2, pe care a trebuit să le actualizăm prin Omnibus 2. Însă în Europa avem o criză a creșterii, la care se adaugă și incertitudinea reglementară. Așadar, trebuie să spunem foarte clar că vom opri această incertitudine legată de dialogul de, privitor la pensii. Cred că acest lucru poate să fie obținut în contextul raportului actual pentru a ajuta economia în care toate aspectele sunt interconectate. Parlamentul poate să spună că trebuie să eliminăm piețele pentru că atunci nu vom avea niciun fel de criză. Este periculos pentru că periclităm toate interacțiunile cu uh, legislația în vigoare. Bineînțeles că vrem să îi apărăm pe pensionari, nu vrem ca nimeni să își piardă pensia, însă o modalitate foarte bună uh, de a-ți pierde pensia este să ai uh, o pensie atât de mică încât să nu merite Așadar, haideți să transmitem mesajul că nu vom, că nu dorim să înrăutățim și mai mult situația. Acestea au fost comentariile mele generale. Mulțumesc, Thomas, pentru munca ta. Sunt sigură că putem să înaintăm, uh, să facem pași importanți înainte. Ai cuvântul din nou. Mulțumesc, Sharon, și mulțumesc colegilor pentru comentarii, pentru uh, faptul că și-au exprimat acordul față de mine, dar și pentru faptul că a fost critic. Mm, avantajul de a se cunoaște în Parlament e acela de a estima de pe acum uh, cum va arăta cooperarea. Eu cred că avem toate precondițiile. Vreau să spun că în statele membre avem experiențe diferite. Am... Uh, discutat cu reprezentanții comisiei la un moment dat și mi-am dat seama că ei nu au înțeles ce avem noi în Germania. Noi am spus, de exemplu, că vrem să avem sisteme de pensii din întreprinderi care să fie durabile, vrem să îi uh, recompensăm pe cei care sunt fideli față de o anumită companie. Anumite state membre nu au acest sistem. Nu e ca și cum am recompensa lipsa mobilității, nu, ci e vorba de a oferi niște posibilități celor Uh, pe care îi vrem într-o întreprindere. Vrem să te facem parte a unui sistem de pensii de întreprindere, mm, un sistem sigur și vrem să fi recunoscut la noi în întreprindere, dar nu legăm pe nimeni uh, de glie. Nimeni nu vrea să îi împiedice în uh, carieră pe oameni să evolueze sau să schimbe locul de, locul de muncă. Deci, e clar că se pot face Mm, mai multe calcule aici. Și este foarte important să înțelegem că fidelitatea este un lucru important, dar nu este un lucru care să stea în calea mobilității. Comisia, din păcate, exact așa înțelege lucrurile. Eu deplâng această situație. Să vedem cum evoluează totuși lucrurile. Sigur că durabilitatea este importantă. Uitați-vă ce se întâmplă în Germania. 460 de miliarde de euro este uh, umbrela de salvgardare pentru pensiile uh, de, de întreprindere. Deci este atât de greu să menținem acest sistem pentru că avem o politică de dobândă zero din partea BCE. Ia întrebați pe cei care răspund pentru acest sistem de pensii. O să vă spună cât de greu este să îl mențină. Și cred că împreună putem să intervenim în așa fel încât să simplificăm lucrurile. În Olanda, de exemplu, sistemul este extraordinar. Și știu și de la raportoarea din umbră. Chiar la sfârșitul acestei reuniuni voi merge la ocupare, unde voi discuta cu raportoarea principală pe, raportor, pe raportul din umbră. Deci, da, solidaritatea între generații este foarte importantă, dar uh, să vă spun ceva, în momentul în care se intră pe piața liberă, e foarte important să se um, menționeze exact care sunt beneficiile de la bun început uh, și cum vor evolua acestea în timp. Nu vrem uh, să se întâmple job hopping, adică să tot treci de la un loc de muncă la altul numai de dragul beneficiilor. Trebuie să uh, îi se merite să se renteze unui lucrător să rămână uh, într-un uh, loc de muncă și să fie fidel. Deci, mm, problema este că dacă nu vom avea acest uh, sistem, cu siguranță nu vom avea nici solidaritate. Din păcate, colegul de la Verzi a plecat, dar să știți că îi dau dreptate. Orice risc are prețul său. Dar cât să suportăm acest uh, preț? Nu vrem o societate Uh, în două clase. Pe de altă parte, uh, foarte bine a subliniat uh, colegul nostru care a spus că înainte de a veni la Parlamentul European a avut vreo 5 sau 6 locuri de muncă și poate că pe viitor iarăși vei avea mai multe locuri de muncă, vei da dovadă de diversitate. Așadar, să oferim uh, posibilitatea de a avea un sistem care să fie finanțat într-o manieră decentă, în așa fel încât oamenii să spună, uite, domnule, chiar că sistemul acesta de pensii e așa cum trebuie. Um, Cealalt coleg al meu a, din um, Regatul Unit a vorbit din experiență, pentru că Regatul Unit este un sistem foarte bun. Nu putem să comparăm sistemul de pensii cu sistemul asigurărilor de viață, punctele pornire sunt diferite, dar, încă o dată subliniez că am avut testul de rezistență, l-am trecut, pentru că avem structuri bune, decente, iată, un domeniu foarte important. La final îi mulțumesc lui Sharon și secretariatului. Cred că am reușit să lucrăm foarte bine împreună. Acum, pe lângă competențele proprii pe care le avem la ECON, avem nevoie de o bună cooperare cu cei de la ocupare. Și să știți că acum mă deplasez într-acolo și să sperăm că voi reuși să transmit câteva mesaje pozitive. Aștept uh, în continuare reuniunile cu raportorii din umbră. Avem o bază bună de lucru în așa fel încât să obținem un sistem uh, echilibrat. Speranța moare ultima, dragi colegi, dar iată, noi suntem uh, niște oameni ambițioși. Sperăm să obținem un rezultat uh, la fel de ambițios, în așa fel încât oamenii să spună că se rentează să facem din sistemul de pensii unul fezabil pentru viitor. Mulțumesc! Okay, thank you very much. We have... Mulțumesc! Din păcate, avem un termen foarte strâns de depunere a amendamentelor. Termenul este 11 decembrie, examinarea pe 10 ianuarie, votul la ECON 21 ianuarie, Votul în comisia competentă pe fond, 21 uh, martie, plenara din aprilie. În ceea ce privește amendamentele, eurodeputații ar trebui să depună amendamente care se referă doar la acea parte unde Econ are competență exclusivă sau partajată. Dacă vreți să spuneți uh, ceva despre alte subiecte, atunci uh, să depuneți amendamente separate. Nu am rost să le amestecăm între ele. Deci avem competență exclusivă, dar sunt domenii care nu avem competență și riscăm ca cei uh, de la ocupare să piardă din vedere competența exclusivă pe care o avem pe aici, pe acolo raportorul trebuie să țină cont de asta în momentul în care examinează amendamentele și formulează amendamente de compromis, să fie uh, o ierarhizare clară a amendamentelor. Deci unde e competența exclusivă, unde e partajată și ce vine pe lângă. V-aș ruga să vă formulați amendamentele ținând cont de această structură. Mulțumesc mult tuturor! Cred că Atât a fost pe ziua de azi, nu mai avem nimic pe ordinea de zi, chestiuni diverse nu sunt. Ca de obicei, ne vedem la Strasburg pe 10 decembrie. Și ne vedem atunci. Ba nu, Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să mai prelungesc întâlnirea, având în vedere publicul lărgit care participă, dar vreau să vă spun că o notă a președintelui Parlamentului, care va fi prezentată imediat la 11 la conferința președintelui, prevede înființarea unei comisii speciale pentru zona euro. Tocmai am aflat asta. Nu o să iau poziție pe fond, dar vreau să mă pronunț pe metodă. Mi se pare destul de curios că aflăm lucrurile uh, pe holuri când facem parte din așa o comisie. O notă a fost distribuită unui număr limitat de persoane. Uh, Parlamentul are ocazia să se pronunțe pe această, ar trebui să aibă ocazia să se pronunțe, fiindcă doamna Beres, în raportul privind criza, a propus crearea unei subcomisii a zonei euro în cadrul comisiei noastre ECON, propunere care iată că a dispărut. În al doilea rând, cu ocazia raportului doamnei Tyson, s-a discutat despre acest lucru și a rezultat că majoritatea deputaților care lucrau la acel raport erau împotriva acestei idei care uh, ar fi dus la uh, tăierea Parlamentului și nu existau fonduri juridice și atunci mă mir cum are ieșit din nou această problemă, fiindcă din câte știu, parla- președintele Parlamentului nu este o autoritate executivă, este doar președintele și uh, cei care au controlul executiv ar face bine să aplice prevederile atunci când e vorba de instituția noastră. De aceea vă rog, doamnă președinte, să introduceți acest subiect ordine de zi a întâlnirii coordonate donatorilor de luni seara, astfel încât să discutăm despre ce s-a întâmplat. Din câte știu și îmi pare rău, n-ați fost informată mai bine decât uh, uh, simpli deputați ai acestui Parlament. Și asta arată disprețul care există, chiar și pentru uh, președinția comisiilor. Europa trece prin situații destul de grave și cred că e puțin cam stupid să uh, există astfel de inițiative în servicii și să se propună soluții de care, pe care Parlamentul nu le dorește. Știu că există o problemă în cadrul Uniunii Europene privind reprezentarea în zona euro, știu că există o presiune a Consiliului pentru a încerca să dezbine Parlamentul. Am putut de curând să citesc nota aceasta și văd că nu e prea elegant uh, formulată se încearcă îndepărtarea britanicilor din uh, discuțiile europene. Știu că nu sunt un fan foarte mare al englezilor, dar dacă ești într-o organizație, într-un club, trebuie să te respecti. Și această procedură e absolut inadmisibilă. Jean-Paul. Jean-Paul, mulțumesc. Ai dreptate. Nici eu nu am fost informată. Am aflat de la Sven și am spus imediat că voi pune acest lucru pe ordinea de zi a coordonatorilor de luni. Uh, am trimis și eu uh, note spunând că această decizie contravine tuturor hotărârilor care au fost, care au fost luate în comisia noastră. Unii se pricep Uh, să afle aceste informații, însă până și uh, Dolph nu a reușit să afle de data aceasta. Aș putea să spun că uh, se face această propunere a unei comisii sau subcomisii pentru toți cei care sunt în zona euro și Danemarca, pentru că moneda daneză este um, aliniate cu euro. Uh, o asemenea mișcare este ilegală pentru că nu există prevederi legale în acest sens deocamdată. În plus, nota, pe lângă faptul că este prost concepută, înțelege greșit uh, relațiile între MSS și supraveghere. Uh, supravegherea noastră intervine prin uh, piața unică, prin directiva cerințelor de capital, prin măsuri secundare care sunt adoptate prin uh, regulile comune ale autorității bancare europene, prin care susținem obiectivele pieței unice. Însă MSS spune cine Uh, se ocupă de asta și nu ce se face. Fondul rămâne la nivelul pieței unice. Nu vrem să existe diferențieri și mi se pare foarte ciudat că Uniunea Europeană pare să uh, se separe de Regatul Unit și nu mi se pare o modalitate foarte bună de a înainta. Cred că uh, conferința președinților ar trebui să o discute. Se va putea discuta luni la Strasburg, pentru că e, poate e foarte bine că coordonatorii discută acest lucru, însă restul uh, membrilor din comisia noastră ar saluta o, aze- o asemenea dezbatere. Sunt de acord, însă deja am, prezent, am spus în numele comisiei noastre că ne-am exprimat deja cel puțin de trei ori. Dacă vom avea timp, putem pune și acest punct pe ordinea de zi și bineînțeles că vă vom ține la curent în legătură cu ceea ce se va întâmpla la conferința președinților. Mulțumesc, Jean-Paul, că ai ridicat această problemă. Ne ocupăm. Ne vedem la Strasburg atunci.